comisie și care pentru noi uh, uh, ne va fi un motiv în plus să ne uh, aplecăm cu atenție sporită asupra acestei teme. Mulțumesc foarte mult și acum, um, doamnelor și domnilor, am primit șase propuneri de rezoluție care fac obiectul dezbaterii din această seară. Votul va avea loc mâine la prânz și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei pe tema includerii activităților de aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul comunității. Acum voi da cuvântul mai întâi autorilor întrebării cu solicitare de răspuns oral. Are cuvântul domnul Liză, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimate domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, în anul 2008, după negocieri intense, am decis ca um, activitățile de aviație să fie incluse în sistemul de comercializare a cotelor de emisie. Nu am făcut acest lucru pentru a uh, supăra uh, companiile aeriene sau statele terțe. Din păcate, gazele cu efect de seră um, uh, au crescut ca volum și mai ales în domeniul uh, traficului aerian. Sarcina uh, am uh, trasat-o reuniunii de la Kyoto și după aceea și la ICAO, dar din păcate nu au existat rezultate concrete. Din nefericire, există în continuare fenomenul și noi am dorit acum să implicăm toate companiile aeriene care uh, decolează, care aterizează din Europa uh, la uh, aceste preocupări. În cadrul procedurii de codecizie am ajuns la această soluție. De aceea este important să comunicăm acum uh, hotărârile noastre și statelor terțe. Nici măcar uh, nu mai putem modifica uh, decizia la care am ajuns. Um, se articulează acum la nivelul adunării generale a ICAO, care urmează să aibă loc săptămâna viitoare, unele atitudini refractare este și o chestiune politică și de aceea este nevoie de sprijin politic pentru negociatorii noștri de la ICAO și de sprijin pentru comisarul Kallas și pentru președinția belgiană. Poziția Statelor Unite este, um, din acest punct de vedere, importantă pentru noi. Eu m-am întâlnit săptămâna trecută cu negociatoarea din partea SUA și am întrebat-o dacă conștientizează faptul că și președintele Obama dorește să se implice în combaterea schimbărilor climatice și că trebuie să creăm un uh, sistem care să se bazeze pe recunoaștere reciprocă. În clipa de față nu avem un răspuns din partea americanilor, dar așteptăm ca ei să uh, aibă o atitudine concretă. Mulțumesc domnului Lise. Acum domnul Matias Grote pentru 3 minute. Doamnă președinte, domnule comisar, nu mai mult până la, miezul, până la miezul nopții și ne-am adunat aici ca să vorbim despre modificările climatice. Tocmai am ieșit din cel mai, punctul cel mai decliv al crizei financiare economice, dar trebuie să stabilim și în contextul următoarelor uh, negocieri OACI uh, care va fi uh, poziția noastră. Am înțeles că există disponibilitatea includerii traficului aerian în sistemul de comercializare a cotelor de emisie. Trebuie ca această poziție să fie uh, apărată și la nivel internațional, nu numai în Uniunea Europeană. Uh, în ce privește ICAO, credem că s-a investit deja suficient timp, prea mult timp, și față de timpul și energia investite, rezultatul este zero. De aceea credem că Uh, poziția pe care noi am adoptat-o aici cu majoritate covârșitoare, această poziție trebuie să transpară și să fie replicată și la nivel european. În curând, uh, sistemul va fi activ și am inclus și statele terțe mai recent, deci un uh, Uh, un avion care uh, pornește, uh, decolează în Washington și aterizează la noi, va fi supus acestei scheme noi. Deci dacă avem un obiectiv politic, atunci pentru obținerea acestui obiectiv trebuie să dezvoltăm niște măsuri fiscale. Din păcate, încă n-am ajuns la, eh, în Europa la o cotă unică de taxare, de accize și așa mai departe. Eh, mă refer și la transportul rutier, de autoturisme. De aceea cred că eh, problema certificatelor de emisie nu, pot fi, nu, nu poate fi rezolvată decât în legătură cu statele terțe la nivel global. Ne pare rău că Consiliul, care nu este eh, prezent în sală, până acum nu a apărat această poziție. Actorii internaționali sunt în primul rând Guvernul Statelor Unite. Uh, guvernul, administrația uh, Obama a avut până acum obiective foarte ambițioase, dar care încă nu au fost replicate la nivelul faptelor. Trebuie să uh, îi să facem în așa fel încât standardele noastre să fie aliniate la cele la nivel internațional. Mă tem că în ce privește ICAO, în special când mă gândesc la articolul 16, care uh, vizează măsurile de mediu, că uh, și această poziție va fi negociată. Și de aceea întreb uh, Comisia. Dacă veți ajunge la un consens uh, în ce privește includerea uh, traficului aerian în certificatul de scheme, uh, care va fi poziția dumneavoastră? Ați găsit și un plan B? Care va fi poziția dumneavoastră și a Consiliului? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Grote. E foarte târziu, deci vă rog foarte mult să respectați timpul de vorbire care vi s-a alocat, pentru că trebuie să terminăm la timp. Domnul Kramer, timp de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm astăzi uh, o strategie care, din păcate, a eșuat. În momentul în care am decis asupra directivei, uh, au fost voci care au spus am gândit oare până la ultima consecință, atragem în acest sistem state terțe fără să ne consultăm cu ele și uh, uh, noi ne imaginăm că dacă strângem din dinți, lucrurile vor ieși cum vrem noi, dar cred că, că la adunarea generală ICAO se va dovedi că nu este deloc atât de simplu cum ne-am imaginat. Aș vrea să știu cum își imaginează Comisia că va transpune în practică această directivă? Am o serie întreagă de întrebări. Ce pași intenționează să întreprindă Comisia dacă state terțe sau companii aeriene străine nu vor accepta acest sistem? Ce măsuri sunt prevăzute pentru transpunerea acestei directive? Este oare adevărat că um, intenționează Comisia ca acele state terțe care resping această propunere să nu mai primească autorizarea de zbor spre Europa? Aș vrea să vă amintesc că în clipa de față la Curtea Europeană de Justiție există plângeri din partea unor state terțe care um, acuză faptul că nu au fost consultate și uh, refuză să fie implicate în această comercializare uh, a certificatelor. Pentru uh, mine mă uh, in, spun că este mai puțin importantă atitudinea ICAO, pentru că și acolo există interese foarte diverse și adesea divergente, dar eu vreau să știu cum intenționează Comisia să iasă din această dilemă, să aplice o lege, inclusiv acolo unde există o atitudine refractară. Doamna Hasi hyvät kollegat eh, lentoliikenteen päästöt Emisiile din sectorul aviației au crescut mult mai rapid decât eh, cele din orice alt sector și domnul Lis a spus că în 20 de ani practic s-au dublat. Deci, în alte sectoare emisiile scad așa cum trebuie, însă în sectorul aviației cresc și dacă își mențin ritmul de creștere peste 20-30 de ani în acest sector, practic uh, vor fi folosite toate cotele existente, iar ceilalți nu vor mai avea absolut nimic. Protocolul de la Kyoto s-a semnat pentru a crea un cadru prin care să se reducă emisiile. Asta nu s-a întâmplat E clar, noi vrem, țintim către un sistem global. Însă nu trebuie să uităm că schema noastră de comerț cu emisii are un impact la nivel internațional. E vorba de companiile aeriene care deservesc Uniunea Europeană și care sunt uh, active la nivel internațional și nu ar trebui să uh, renunțăm în fața presiunilor făcute de Statele Unite ale Americii. Îl înțelegem pe domnul Obama, pe președintele american, știm ce probleme are cu Congresul american pentru a putea adopta orice fel de legislație care să reducă emisiile. Nu putem să îi dăm acestei țări uh, dreptul de a ne uh, face un obstacol în fața obiectivelor noastre. Să nu uităm de asemenea că avem obiective asemănătoare și pentru traficul maritim internațional, deci trebuie să ne respectăm deciziile și în acel domeniu. Domnul Han are cuvântul acum. Frau Präsidentin, Doamnă președinte, în numele colegei mele, Cune Hildegard, care a adoptat deja o poziție foarte clară în această chestiune, vreau să vă mulțumesc pentru întrebare care ne-a fost adresată. Mm, din păcate, în, trebuie să participe la niște negocieri pe tema modificărilor climatice la New York. Știți că între 28 septembrie și 8 octombrie va fi un summit uh, ICAO, la care se va vorbi mult despre modificările climatice. Uh, recent, ICAO s-a uh, întrunit uh, pentru a adopta o rezoluție în acest sens, dar din păcate rezoluția, proiectul de rezoluție a căzut. Reducerea cu 20% a emisiilor până în 2020 față de termenul de referință în 1990 include între timp și aviația. Emisiile din aviație însă s-au dublat practic de la 90 încoace și se prevede că vor crește în continuare încă cu 70% față de până în anul 2020. Deci uh, practic uh, în, se va putea uh, vorbi de o creștere cu 4-500% față de 1990. Din păcate, din 2008, Consiliul și Comisia au decis ca uh, și uh, emisiile din activitățile de aviație să fie incluse în noul, uh, noul cadru de referință privind schemele, privind certificatele de emisie. Este vorba de toate zborurile care decolează sau aterizează în Uniunea Europeană. Eh, trebuie ca toate țările cu care colaborăm în domeniul aviației să accepte aceste eh, condiții sau să prezinte eh, modele similare de gestionare a emisiilor. Am am solicitat ca ICAO să adopte un obiectiv de reducere cu 10% până în 2020, față de termenul de referință 2005, a emisiilor Uh, cu uh, gazelor cu efect de seră. În al doilea rând, solicităm ca ICAO să adopte măsuri pentru concrete în acest sens. Um, Uniunea Europeană este dispusă ca, în cazul acelor state terțe care au măsuri suficiente pentru combaterea modificărilor climatice, să facă exceptare de la regulile sale cererea Statelor Unite de a avea un mutual agreement, adică o recunoaștere uh, reciprocă a măsurilor de combatere a modificărilor climatice, această cerere este orientată împotriva măsurilor pe care le-am luat noi la nivel european. Nu putem permite ca partenerii noștri să submineze măsurile noastre de protecție a mediului, pentru că Uh, nu, nu putem uh, combate modificările climatice fără să fim foarte strecți și în acest domeniu. Este important ca, nu, ca cei care fac mai mult pentru aceste uh, măsuri să nu depindă de aceia care nu fac nimic pentru contracararea modificărilor climatice. Nu putem, pe de altă parte, să uh, creăm un dezavantaj pentru competitorii noștri. Dacă totul, uh, toate măsurile s-ar aplica numai competitorilor europeni, nu am ajuta mediul și, din punct de vedere economic, ne-ar defavoriza uh, acest mutual agreement este de fapt o scuză pentru a nu face nimic în continuare pe această temă. De aceea, Uniunea Europeană va sta fermă pe poziții la negocierile care vor urma și nu se poate și nu va permite ca uh, ICAO să voteze împotriva unor uh, obiective ferm și unei legislații ferm adoptate de Consiliu și Comisie. Vom face uh, tot ce ne stă în potință pentru ca pe termen mediu și lung să reducem în mod durabil emisiile gazelor cu efect de seră. Mulțumesc! Mulțumim și noi și acum dăm cuvântul uh, vorbitorilor numelo, numele grupurilor politice, domnul El Khadraoui. Două minute. Domnule comisar, sau... Uh... Mulțumesc. Stimate domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, mulțumesc pentru poziția pe care ne-ați prezentat-o. În Parlament am formulat un mesaj cât se poate de clar. Un sprijin pentru comisie. E sigur că unora li se pare că această directivă nu merge suficient de departe, altora că a venit prea târziu, dar depășind uh, aceste rezerve, uh, directiva are putere de lege, trebuie să fie aplicată. Este sarcina dumneavoastră, domnule comisar, să vă îngrijiți de respectarea acestei directive. Este vorba despre 1 ianuarie 2012, în care toate uh, avioanele care uh, decolează sau aterizează pe uh, aeroporturile comunității europene, intră sub incidența acestei directive, chiar dacă avioanele provin din state terțe sau se deplasează spre state terțe. Este foarte important să ținem seama de acest lucru. Există încă companii aeriene care au rezerve în legătură cu această lege. Există opinia că statele terțe să plătească doar pentru jumătate din zboruri, nu pentru toate, dar asta ar duce la distorsiuni, nu poate fi o soluție. Dacă statele terțe care au probleme uh, cu această prevedere trebuie să se îngrijească ca uh, aceste companii până la urmă să uh, poată să respecte noile reglementări. Dacă uh, toți ne, vom, ne vor urma, noi uh, vom avea profituri mai mici, dar ne vom atinge obiectivele climatice. Iar prietenii noștri din Statele Unite și alții care încearcă pe cale legală sau prin diverse manevre să uh, evite uh, această soluție, ar face bine să facă propuneri constructive pentru a ajunge la un consens pe plan mondial. Uh, am avea în felul acesta șanse egale pentru toți și uh, o bună reglementare în domeniul traficului aerian. În cel de-al doilea acord între Uniunea Europeană și Statele Unite privind uh, traficul aerian, care urmează să fie ratificat, Statele Unite au recunoscut că instrumentele care uh, uh, se bazează pe criterii de piață trebuie să opereze și în ce privește diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Deci este clar că acordurile uh, trebuie să ducă la o recunoaștere reciprocă a acestui sistem de uh, comercializare a certificatelor. Să continuăm să urmăm acest curs. Mulțumesc mult, domnule El Cadroi, domnul Kramer din partea grupului Verzilor. Un minut și jumătate. Mulțumesc pentru aceste cuvinte și sper că veți putea să aplicați aceste hotărâri în negocieri. Pentru Copenhaga a fost un dezastru pentru că Uniunea Europeană nu uh, și-a urmat obiectivele comune. Trebuie să evităm repetarea unei asemenea situații. Acest sistem de comercializare a certificatelor a fost introdus pentru că multe companii în felul acesta au dorit să evite impozitarea uh, cherosenului. Dar uh, dacă companiile aeriene și celelalte țări nu doresc să participe la această uh, formulă de comercializare a certificatelor, atunci va trebui totuși să recurgem la impozitarea combustibilului, kerosenului uh, trebuie uh, să venim în întâmpinarea și contribuabilului european. Să ne gândim că uh, există uh, despăgubiri pe care căile ferate le acordă uh, pasagerilor la o întârziere mai mare de o oră. Companiile aeriene au trei ore prevăzute ca să acorde despăgubiri.

a <clears throat> Vă mulțumesc, președinte. vrea să vă spun că și eu îmi acord sprijinul pentru această întrebare orală, deoarece cred că e inacceptabil ca Statele Unite ale Americii, Canada și Mexicul să încerce să uh, se eschiveze de la includerea aviației în uh, sistemul european de comerț cu cote de emisii. Foarte mulți uh, cred că dacă e să comparăm uh, obiectivele noastre pentru 2012, acestea sunt cam modeste față de ce am fi putut face. De exemplu, sectorul poate accesa creditele de carbon din alte sectoare, iar pragul asupra emisiilor nu este atât de strict uh, ca cel din alte sectoare. Și dacă am include aviația aici, măcar am face un pas în direcția cea bună și am face, am soluționa problema vidului legislativ care a existat uh, atât de mult, deoarece e sursa uh, care emite din ce în ce mai mult. Și, într-adevăr, poluatorul trebuie să plătească, mai ales în această privință. De asemenea, nu trebuie să permitem ca niște decizii luate la nivel comunitar să fie puse în pericol de țări terțe și lansez un apel către Comisie și Consiliu să declare clar că intenționează să respecte legislația adoptată la nivel european la negocierile OACI. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Balcitis. Un minut și jumătate. Uniunea Europeană s-a angajat să își transforme economia astfel încât să utilizeze în mod eficient energia și să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Includerea traficului aerian în sistemul de comercializare a certificatelor privind gazele cu efect de seră este foarte important în acest sens și este important ca această directivă să se aplice și în statele terțe care uh, zboară uh, spre uh, aeroporturile europene sau dinspre aeroporturile europene. Obligațiile pe care ni le asumăm pentru combaterea schimbărilor climatice necesită o solidaritate în acțiunile noastre, iar acordurile cu transportatorii aerieni din statele terțe trebuie să se bazeze pe condiții uh, de competitivitate uh, și ca atare, cred că trebuie să uh, negociem cu aceste țări pentru aplicarea directivei. Mulțumesc. Uh, acum. Uh, domnul Kelly va lua cuvântul, după care domnul Marinescu. Madam President. Kelly, vă mulțumesc. Ceea ce am auzit în, sala, în seara asta e oarecum deprimant și chiar mă surprinde. Deci, în ultimii ani, emisiile au crescut în acest sector și e probabil să crească și pe viitor, mai ales dacă ne gândim că țări precum Brazilia, China, India se dezvoltă, pătura de mijloc a populației se dezvoltă, va călători mai mult, e vorba de turismul care se dezvoltă, populația de asemenea care e în vârstă își permite să călătorească mult mai mult. Întrebarea pe care o am eu noi la nivel european? Ce planuri avem pentru a reduce emisiile? Asta prin cercetare și inovare, așa cum am făcut sau încercăm să facem cu mașinile electrice, cu clădirile eficiente din punct de vedere energetic. Eu cred că asta e soluția la problema asta pe termen lung. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Domnul Marinescu, un minut. Mulțumesc, doamnă

stimate coleg. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să reducem emisiile și mai mult. Și dacă avem regulile pentru a o face, atunci trebuie să ne asigurăm că aceste reguli vor fi puse în practică și dacă prietenii noștri americani nu vor să accepte așa ceva, atunci trebuie să continuăm negocierile cu ei, să menținem acest dialog și să încercăm să atingem obiectivele noastre. Includerea aviației în uh, schema de comerț cu emisii nu va fi o povară atât de mare pentru industria aviatică. Trebuie să recunoaștem acest lucru. De asemenea, să nu uităm că și celelalte mijloace de transport trebuie să reacționeze la această nevoie de a reduce emisiile și ar trebui să așteptăm același lucru uh, deci de la toate sectoarele, inclusiv de la aviație. Vă mulțumesc, domnule Pașca, spune doamna președinte. Are cuvântul acum domnul comisar, domnul Han. Dumnealui va încheia discuția. Aveți cuvântul. Președinte. Doamna președinte, stimați uh, membri ai Parlamentului, dezbaterea a arătat foarte clar că Parlamentul uh, susțin uh, poziția uh, fără echivoc a Uniunii Europene uh, la aceste negocieri. Sincer, nici nu mă așteptam la altceva. Voi transmite, doamne Hildegard, detaliile pe care le-ați evidențiat, elementele dumneavoastră de intervenție, respectiv reprezentanților noștri la negocierile ICAO. În ce privește întrebările Uh, dumneavoastră, în măsura în care pot răspunde în mod spontan la ele, uh, pot să spun că sigur că uh, Comisia nu face altceva decât să pună în aplicare și să respecte, să se asigure de respectarea aplicării unor legislații convenite de Parlament și Consiliu. Iar în ce privește solicitarea de certificate gratuite. Aici nu se face distinție între eh, diferiți actori, eh, state terțe, nici măcar Statele Unite nu sunt eh, discriminate aici în vreun fel. Dacă operatorii nu respectă legislația, Comisia va susține statele membre pentru punerea aplicare a interdicțiilor și măsurilor restrictive corespunzătoare. Um, legislația noastră a fost uh, verificată, am anunțit și suntem convinși că și Curtea Europeană de Justiție va uh, confirma această legislație uh, și aplicarea ei. În ce privește cooptarea aviației în certificate de, în schema de comercializare a certificatelor de emisie, această această chestiune nu va fi subminată în viitor, așa cum nici în trecut n-a fost uh, afectată, doar cu ajutorul Parlamentului a fost adoptată. Mulțumesc. Cu aceasta, spune doamna președinte, am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri.